donc tu es d'accord Colegii, buongiorno. Eh, Bună ziua tuturor. Începem foarte repede acum. Vă rog să luați loc pentru ca să putem începe. Începem această primă sesiune care se, este dedicată corupției. E vorba de abordarea europeană în domenia corupției și vom, vom asculta pe directorul general al uh, DG Home, domnul Stefano Manservizi, care va vorbi despre mecanismul european anticorupție și se va referi în mod special la relația, la uh, acțiunile anticorupție ale Uniunii Europene și la raportul acesteia. După aceea îl vom asculta pe secretarul general uh, al Grego, domnul Wolfgang Grau, care va vorbi despre necesitatea de a crește transparența și lupta împotriva corupției din perspectiva Consiliului European. Apoi uh, vom da cuvântul diversilor uh, intervenienți care vor putea pune întrebări, bineînțeles, în primul rând deputaților, după aceea vom uh, da din nou invitațiilor cuvântul pentru ca să răspundă, dar acum îi dau cuvântul domnului director Manservizi. Mulțumesc, uh, doamna Alfano, și mulțumesc pentru că m-ați invitat în fața comisiei dumneavoastră pentru a contribui la această dezbatere importantă într-un moment foarte delicat al vieții noastre în Europa. Acum voi uh, trece la limba engleză, cred că ar fi mai bine pentru toată lumea. Uh, uh, for this opportunity and thank you. Mulțumesc tuturor pentru această șansă, mulțumesc pentru munca pe care o desfășurați. Este într-adevăr o provocare pentru noi toți, pentru că avem cu toții datoria de a ne concentra asupra unor puncte cheie care sunt legate și de efortul redresării economice în curs. Primul punct, această inițiativă nu este una izolată este una ancorată clar în uh, situația Europei și în măsurile pe care Europa le ia pentru a face față la ceea ce se numește criza financiară, criza economică și criza ocupării și o criză de credibilitate a instituțiilor. Cred că primul punct este că uh, în combaterea corupției nu trebuie să uităm să ne situăm într-un context de generare de încredere în instituții, în piață și în economie în general. Sunt unii factori care au fost cuantificați. Literatura din domeniul academic a arătat relația dintre corupție și deficitul fiscal. Premierul grec estima acum câțiva ani că din cauza corupției, economia greacă pierde 20-30 de miliarde de dolari prin uh, mită și alte plicuri pe sub mână și acest, această sumă reprezintă 8 până la 12% din PIB. Conform Global Financial Integrity, 160 de miliarde de dolari au fost pierduți în Grecia din cauza uh, scurgerii ilegale de capitaluri în 10 ani un raport din 2008 al Curții Italiene de Conturi a identificat că în jur de 60 de miliarde de euro pe an, aproximativ 4% din PIB, reprezintă costul total al corupției. Această estimare a fost confirmată la începutul anului 2012. Aceste sume influențează grav economia italiană. Așadar, acțiunea noastră nu poate și nu trebuie să fie disociată de eforturile de redresare economică din Europa. Avem strategia de creștere a Uniunii Europene, așa numita strategie 2020. În cadrul acestei strategii se consideră că există o corelație între corupție și uh, declinul economic, iar combaterea corupției este și Uh, ia un obiectiv dintre obiectivele UE 2020. Este o mare problemă suma de bani pierdută, dar este și o problemă pe plan politic. E foarte important să avem indicatori care să ne uh, arate clar situația, pentru că întotdeauna analizăm PIB-ul, creșterea productivității și toate acestea sunt foarte importante, dar mai sunt și alți indicatori care uh, sunt la fel de importanți în acest context de reformă economică și instituțională. E vorba de buna guvernanță, statul de drept și controlul corupt. Acești indicatori nu sunt uh, atât de des prezentați în presă, însă sunt foarte importanți. Știți că la nivel european mai există o cifră, se mai vehiculează cifra de 120 de miliarde de euro pierduți pe an în Uniunea Europeană, în, cei 27 de, în cele 27 de state membre, sumă pierdută din cauza corupției. De exemplu, în domeniul achizițiilor publice, cam 20 până la 25% din valoarea contractelor se pierde din cauza corupției. Cred că uh, aceste cifre sunt foarte clare. Realitatea, într-adevăr, trebuie cuantificată prin acești indicatori, dar aceste cifre sunt mai mult decât niște indicatori. Arată cât de catastrofală este situația economică, cât de multe persoane sunt afectate de instabilitate și de corupție. Mai sunt și alte câteva aspecte interesante prezentate în Eurobarometru se referă la atitudinile și percepțiile europenilor față de corupție. În februarie anul curent a fost publicată o anchetă conform căreia trei din patru cetățeni europeni consideră că în țara lor corupția e o problemă majoră. Aproape jumătate din europeni consideră că nivelul de corupție din țara lor a crescut în ultimii trei ani. Un eurobarometru și mai recent referitor la corupție a arătat că 40% dintre europeni cred că o relație prea strânsă dintre lumea afacerilor și politică contribuie la corupție. Este o opinie foarte severă, foarte gravă, pentru că nu uh, acuză doar uh, oamenii de afaceri, ci și politicienii. Pentru că, iată, corupția afectează credibilitatea democrației și a instituțiilor, ceea ce reprezintă cu adevărat un pericol pentru societatea noastră, nu doar pe plan economic, ci față de credibilitatea politicienilor și a instituțiilor democratice. Astfel, uh, pot apărea probleme foarte grave. Ținând cont de toate acestea, Comisia Europeană a uh, început să lucreze la o propunere. Lucrăm acum la un mecanism de raportare anticorupție pentru a evalua uh, eforturile statelor membre și ale instituțiilor UE împotriva corupției. identificăm mai multe domenii ce vor fi acoperite de acest raport și uh, trebuie să fim modești, nu pretindem că am inventat noi roata, nu pretindem că am inventat noi indicatori. Ce dorim noi să facem de fapt? În primul rând, vrem să arătăm că Europa își asumă răspunderea în acest domeniu, vrem să consolidăm anumite cifre, anumite date și să prezentăm măsurile ce trebuie adoptate. În al doilea rând, este vorba aici de credibilitatea construcției europene. Nivelul de integrare, nivelul instituțiilor care lucrează pentru integrare este în mod clar legat de credibilitate și corupția este aici foarte importantă. În cele din urmă, vom face și sugestii de acțiuni care să atenueze potențialele pericole. Așadar, raportul anticorupție este în primul rând un exercițiu de consolidare. Se va concentra asupra uh, unor chestiuni uh, transversale în număr limitat și vom alege anumite domenii pentru fiecare stat membru. După cum v-am spus, dorim să consolidăm informații primite din diferite surse, să consolidăm uh, Uh, mecanismele existente, Greco, OCDE, UNCAC. Uh, Vom utiliza de asemenea date din alte surse de la experți independenți, societăți internaționale, care se ocupă de această patologie a economiei și a politicii, și anume corupția. În acest context, Comisia va face recomandări pe măsură pentru statele membre. Va încerca să sugereze uh, fiecăruia care sunt punctele sale cele mai slabe. Noi dorim ca cetățenii europeni să devină conștienți de nivelul de corupție al țărilor lor și, mai important, pentru că noi nu dorim să prezentăm scandaluri, ci uh, mai important este că dorim să îndemnăm la acțiune, dorim să îndemnăm pe cetățeni să participe. Ideea este să arătăm uh, Uh, acțiuni concrete care pot fi întreprinse pentru a combate corupția la nivel național și european. Și avem cel puțin intenția să facem uh, cunoscute și uh, realizările, poveștile de succes, care pot fi utilizate drept referință după aceea. Când v-am prezentat ideea, aceasta există, stă la baza comunicării de anul trecut, și acum uh, plănuim să publicăm acest raport înainte de vacanța de vară din 2013. Avem un grup de experți uh, în corupție uh, cu 17 membri care lucrează încă din luna ianuarie. Avem și o rețea de corespondenți locali care analizează datele și fenomenele. E vorba de experți independenți, eh, reprezentanți ai societății civile, ai mediului academic și eh, din domeniul cercetării. Altfel eh, ar, am fi fost nevoiți să coborâm nivelul discuțiilor și nu este cazul. Avem câteva puncte centrale. În primul rând, achizițiile publice. După cum știți, se spune că achizițiile publice sunt afectate de corupție în proporție de 25% din valoarea contractelor. Noi lucrăm uh, pentru a pune accentul pe achizițiile publice ca să identificăm care sunt uh, problemele cheie, punctele slabe cheie ale sistemului. Noi am mai încercat să uh, atacăm această problemă în decembrie 2011 prin propunerea noastră de atunci. Avem diverse Uh, propuneri, de exemplu, o propunere de directivă privind înghețarea și confiscarea uh, probelor uh, legate de infracțiuni. Aceasta a fost adoptată în martie. Este vorba de un fenomen, nu, să nu uităm, care uh, ne afectează întreaga economie. sunt afectate toate planurile Uniunii Europene. De asemenea, nu ne vom sfii să ne ocupăm și de problemele instituțiilor europene. Și noi facem parte din acest exercițiu și nu dorim să izolăm statele membre. Dorim o piață europeană unică, integrată și o arhitectură tot mai integrată de guvernanță politică. De aceea vom avea acțiuni dedicate pentru uh, instituțiile europene pentru a identifica problemele cheie. Buna guvernanță și politicile anticorupție, după cum v-am spus la început, fac parte din politicile europene. Probabil că ați observat că la finele semestrului european, Com Comisia Europeană a uh, făcut anumite recomandări unor state membre. Recomandări specifice uh, menite tocmai să sublinieze problemele pe care le au ele în acest domeniu. Vom continua acest efort, nu e ușor și nu vreau să trâmbițez acum niște inițiative uh, pseudo-revoluționare. Noi dorim să creăm un cadru, să identificăm indicatori cheie și cifre cheie să identificăm cât de important este pentru redresarea economică și pentru credibilitatea democratică și instituțională și dorim să oferim acest nou raport care să uh, ofere o privire de ansamblu a situației. Informații tehnice și informații concrete ca să putem conlucra foarte bine. Iată deci care sunt obiectivele noastre. Și aș dori aici să închei ă, și spunându-vă că este esențial să lucrăm împreună. Parlamentul European, prin crearea acestei comisii, a arătat ă, clar ă, care îi sunt intențiile. A stabilit premisele pentru o abordare integrată și a făcut apel la toate instituțiile din statele membre, pentru că e vorba de o inițiativă europeană uh, pe plan uh, legislativ și politic și instituțional. De aceea, cred că munca noastră comună din următoarele săptămâni este deosebit de importantă. Vă rugăm să fiți critici, să ne susțineți, să fiți aliații noștri, pentru că noi vom fi aliații voștri în această luptă atât de delicată. Și mulțumesc încă o dată foarte mult pentru invitație. Grazie, Mulțumim, domnule director, mai ales pentru că ne-ați atras atenția asupra necesității de a ne ocupa de aceste aspecte într-un moment atât de important în legătură cu acțiunea Uniunii Europene și într-un moment de criză economică. Acum invit pe domnul secretar general al Grego, pe domnul dr. Wolfgang Rau să ia loc alături de noi și să ne vorbească, să ne expună punctul de vedere al Consiliului Europei în legătură cu necesitatea de a avea mai multă transparență în lupta împotriva corupției. Prego, la parola. Vă rog, domnule secretar, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Este o mare onoare pentru mine să vă prezint uh, în fața acestei comisii atât de importante care este rolul din ce în ce mai mare al transparenței în lupta împotriva corupției din perspectiva Consiliului Europei și a Greco, grupul statelor împotriva corupției. Vreau să vă spun câteva cuvinte despre Greco care a fost fondat în 1999 pentru monitorizarea implementării celor șase instrumente anticorupție ale Consiliului Europei. Nu vreau să le enumer pe toți. Unul foarte important este Convenția împotriva corupției și uh, recomandarea Comitetului de Ministri pentru Transparență în ceea ce privește fondurile politice și fondurile pentru campaniile electorale. Astăzi, grupul Greco are 49 de state membre, incluzând toate statele membre UE și uh, Statele Unite ale Americii. Misiunea Greco este să monitorizeze instrumentele anticorupție prin evaluări și monitorizări, adică analize profunde ale legislației și a altor documente, dar și vizite la fața locului și rezultatul acestor vizite la fața locului și a analizelor uh, se concretizează după aceea în recomandări specifice de țară. Acestea sunt nucleul așa numitului uh, raport de evaluare. Însă acesta este doar primul pilon al activității noastre. Al doilea pilon este așa numitul uh, mită evaluare de impact, pentru că vrem să știm ce se întâmplă cu recomandările acestea. E ușor să faci recomandări către state, dar este mai greu să vezi după aceea ce au făcut după ce au primit aceste recomandări și aceasta se face prin așa numita procedură de compliance. Greco face evaluări uh, dacă măsurile uh, necesare în funcție de recomandare au fost luate, deci de adecvabilitate, dacă puteți spune așa, măsurilor luate. Trebuie spus de asemenea că avem și destul de multe probleme în primul rând, uh, mijloacele care sunt la dispoziția comisiilor anticorupție la nivel național, dar și un, un arie de extindere foarte mare a imunităților, apoi corupția în uh, administrația locală, implementarea um, Convenției împotriva corupției și uh, criminalitatea organizată, care este de asemenea face obiectul unui proiect care a fost lansat în ianuarie, prevenirea corupției uh, printre deputați și printre procurori și judecători la nivel înalt. Acest uh, tip de corupție este extrem de important, mai ales pentru stabilitatea instituțiilor democratice. Primele rapoarte de la aceste runde de evaluare se vor face după peste o lună, de exemplu pentru Slovenia, Marea Britanie și Polonia și vor fi urmate în decembrie de rapoarte pe tema Finlanda, Islanda și uh, pardon, Finlanda, Estonia și Lituania. În ceea ce privește transparența, aș vrea să vă spun că transparența este, de fapt, uh, inamicul principal al corupției și a diferitelor forme de corupție. În um, lupta împotriva corupției, unde trebuie să-și aibă locul transparențe, aproape peste tot. În primul rând, îmbunătățirea cunoștințelor, îmbunătățirea conștientizării, înlăturarea barierelor în calea informației, introducerea um, obligațiilor de a-și declara veniturile și uh, încurajarea oamenilor să, de a veni cu informații uh, la instituții. Acestea toate joacă un rol foarte important. Am selectat însă doar câteva domenii ale activității noastre. Transparența este extrem de importantă din perspectiva greco. În primul rând, un grad înalt de transparență în administrația publică și în domeniul privat este un jalon important pentru prevenirea corupției, astfel încât acest, uh, uh, acest, uh, să existe posibilitatea pentru mass media independentă să-și exprime opinia. Organizațiile care au de-a face cu administrația publică, dar și procesele care se folosesc, trebuie să fie într-un proces de combatere a corupției, astfel încât să poate să asigure o transparență maximă. În mai multe evaluări s-a exprimat, Greco și-a exprimat dorința de facilitare și promovare activă a accesului cetățenilor la informațiile din partea autorităților publice, ca exemplu esențial pentru felul în care se poate atinge o astfel de transparență. Accesul la legislația cu privire la informație trebuie să fie, după părerea noastră, foarte simplu și n-ar trebui să includă proceduri prea lungi și complicate, birocratice sau condiții care ar putea să stea în calea accesibilității acestor informații. De exemplu, cetățenii sunt întotdeauna obligați să facă o cerere în scris sau câteodată sunt obligați chiar să-și justifice interesele pentru care au nevoie de anumite informații. Aceasta nu este neapărat încurajator pentru cetățeni în ceea ce privește informația și accesul la ea. În legătură cu accesul liber la informații și restrângerea accesului acesta, trebuie să existe deci aceste reguli. În al doilea rând, Greco a, și-a a țintit atenția și asupra uh, acelor suspiciuni de corupție și rapoarte cu privire la abuzul de funcții și în domeniul uh, privat, din partea așa numitelor whistleblower. Pentru transparență și numele transparenței, câteodată sunt rugați oamenii să nu spună nimic despre mizeria care se face sau despre uh, corupția care are loc sau, din contravin, să informeze despre aceasta. Trebuie deci să încercăm să impunem o cultură a integrității, să combatem malpraxisul și mismanagementul în general și corupția în mod special. Bineînțeles că transparența joacă un rol esențial și în combaterea crimei organizate. Iată de ce prevederi legale adecvate pentru a avea um, persoane de încredere, așa numiți whistleblower bona fide, pentru ca să se poată combate um, o răzbunare incorrectă sau tratamente discriminatorii față de aceste persoane. De aceea, un mecanism de îmbunătățire a acestor uh, instrumente trebuie să existe pentru a seziza plângerile de um, răzbunare sau uh, plângeri uh, de nedreptate față de aceste persoane. Transparența mai joacă și un rol esențial în ceea ce privește imunitatea de care se bucură anumite categorii de funcționari publici sau de aleși uh, publici. Aceste imunități care au reieșit din uh, procesele de investigație și din uh, alte proceduri sunt de obicei un obstacol major în combaterea corupției și a crimei organizate. Câteodată s-ar putea chiar spune că orice formă de protecție împotriva investigațiilor penale contravine statului de drept, care este unul din pilonii democrației. Acesta este motivul pentru care Greco a recomandat în mai multe țări ca lista de categorii a celor care beneficiază de imunitate să fie redusă. Aceasta mai ales în ceea ce privește deputații. Procedurile pentru ridicarea imunităților trebuie să fie mult mai transparente și, bineînțeles, trebuie să fie lipsită de orice tendință politică. Aceasta nu atinge, bineînțeles, dreptul deputaților la opinie în Parlament și la vot în Parlament. Recrutarea și uh, cariera funcționarilor publici uh, este foarte des prea secretă și este marcată de favoritisme și nepotism și de influențe nedorite. O lipsă de transparență în aceste proceduri este adesea acompaniată de o lipsă de imparțialitate, de o absență a criteriilor clare pentru a alege candidații și de neexistența unei meritocrații. Există multe dovezi, însă că situația s-a îmbunătățit, mai ales în statele membre noi, dar aceasta nu înseamnă că se aplică la toate statele membre din Consiliul Europei. Un alt punct, transparența este și uh, bolta peste toate alte chestiuni, celelalte chestiuni în ceea ce privește conflictul de interese. Acesta este unul din subiectele cele mai populare în fie că e vorba de funcționari publici sau de deputați, toți sunt uh, obligați să-și depună declarația de venituri de, uh, și să facă declarații cu privire la averi pentru a putea înlătura potențiale conflicte de interes sau uh, venituri și averi neexplicabile. Astfel de proceduri pot fi arme puternice în lupta împotriva corupției. Și având în vedere parlamentarii, deci deputații, și suntem foarte interesați de acest subiect la Greco în momentul de față, câteodată interesele conflictuale ale acestora, față de care trebuie să iau o poziție în cadrul exercitării funcțiilor, sunt adesea cele care ne fac să cerem o transparență și mai mare aceste contradicții, deci. Și acesta este unul din subiectele cele mai importante acum. Provocările care vin în legătură cu transparența se referă și la contactele parlamentarilor cu terții care încearcă să influențeze deciziile lor. Este esențial, deci, ca un sistem bazat pe etică să poată să fie scutul în fața parlamentarilor în tentația de a fi supuși unor uh, practici neloiale. E vorba aici poate și de lobbyiști și aș dori ca aceste subiecte să fie examinate și uh, detaliate în cadrul uh, analizelor noastre. O ultimă uh, arie de activitate este finanțarea partidelor politice. Statele adesea nu pot oferi o legislație coerentă atât pentru finanțarea partidelor de rutină, cât, dar și finanțarea în caz de campanie electorală. O altă problemă este că în timp ce Relațiile directe de finanțare sunt supuse unor reglementări de transparență. Alte surse de venit, cum ar fi donații, de exemplu, sau uh, cotizațiile de partid, um, sponsorizări și așa mai departe, nu prea își respectă aceste reguli și sunt folosite pentru a conturna, de fapt, celelalte reguli. În anumite țări, și aceasta este o altă problemă cu care ne-am confruntat foarte des, problema identității donatorilor și valorii acestora este una destul de mare pentru că ea este secretă și contribuie deci la o altă problemă de transparență. În ceea ce privește supravegherea conturilor, legislația multor țări nu ține cont de organismele de partide locale și de mm, tranzacțiile dintre aceștia și legăturile dintre alte organe și aceste partide. În multe țări, informațiile financiare nu sunt disponibile, accesibile ușor. Și aceasta um, este o problemă, într-adevăr. Ceea ce este destul de dezamăgitor uh, în ceea ce privește evaluarea finanțării și uh, fondurilor de partide, nu toate state membre au făcut eforturi credibile pentru a combate aceste deficiențe. Multe dintre statele membre, mai ales și cele din nordul Europei, care sunt considere destul, de rate destul de transparente în ceea ce privește um, combaterea corupției, n-au făcut nici ele prea mult pentru implementarea recomandărilor cu privire la finanțarea partidelor și se, există acum diferite plângeri pe rol pentru că performanța lor pe total a fost destul de nesatisfăcătoare. Aceasta este o mare problemă atât pentru acele țări cât și pentru Greco. În același timp au existat totuși progrese în anumite țări în nordul Europei, Trebuie spus în mare și acest lucru pozitiv. În concluzie, îmbunătățirea transparenței nu este neapărat un panaceu minune pentru a combate crima organizată. Nici nu putem să ne bazăm exclusiv pe o abordare de prevenire. Experiența noastră arată că cea mai bună abordare pentru a combate corupția este prevenirea, dar și legea foarte puternică. Acestea nu sunt alternative, ci complementare. Investigațiile și condamnările, mai ales la nivel înalt și în cazuri înalte de corupție, sunt extrem de importante în țări în care foarte mulți cetățeni sunt confruntați cu corupția de manieră cotidiană. Și știm din studiile Eurobarometru foarte recente că această proporție a oamenilor este mult mai mare decât se credea înainte. Combaterea impunității este un punct foarte important și pentru legitimitatea sistemelor politice în general. Trebuie întotdeauna să stabilim că lupta împotriva corupției trebuie să fie văzută în context. Nu e vorba numai de îmbunătățirea climatului de afaceri. Combaterea corupției nu e în climatul de afaceri, ci înseamnă și o securizare a stabilizării instituțiilor uh, democratice. Și dacă ne uităm în mai multe țări uh, unde participarea la vot este extrem de mică, vedem că acesta este un motiv în sine pentru a îmbunătăți integritatea sistemelor politice și uh, credibilitatea politicienilor, pentru că este absolut nevoie de acest lucru în multe țări. E un element esențial, deci. În contextul Parlamentului European, aș vrea să vă spun că Consiliul Europei dorește să creeze un comitet de experți pe tema crimei organizate transnaționale Până la 2013 se va pregăti o carte albă pe tema orga- crimei organizate. Ne vom referi la mai multe evoluții recente în domeniul crimei organizate și uh, există și posibilitatea de a ca acest document să se transforme apoi în recomandări pentru Consiliul Europei și uh, sunt convins, uh, convins că această activitate va fi în sinergie cu activitățile dumneavoastră. Permiteți-mi să mai spun un lucru, pentru că văd că mi s-a terminat timpul de vorbire. Pentru noi, una din cele mai importante provocări în lupta împotriva corupției, în, din punct de vedere politic și organizațional, este colaborarea cu Uniunea Europeană. Mai ales implicarea Uniunii Europene în activitatea Greco. Greco consideră că participarea UE, care este întotdeauna pe agenda, după cum înțeleg, va ajuta la îmbunătățirea impactului măsurilor noastre anticorupție. Și cred că o cooperare mai strânsă între Uniunea Europeană și Greco va ajuta la evitarea creierii unor standarde duble și va ajuta la o țintire a politicilor anticorupție în Europa către țintele importante. Sunt convins că vom găsi o participare satisfăcătoare în uh, acest tandem greco-UE și sper să avem și beneficiul suplimentar a putea contribui la implementările recomandărilor uh, greco dincolo de mandatul uh, diferiților actori. Acesta ar putea fi un actor important în lupta împotriva corupției. Vă mulțumesc pentru atenție! Mulțumesc foarte mult, domnule secretar general. În contextul prezentării noastre, ați atras atenția de mai multe ori asupra unui lucru care este, din punctul meu de vedere, oarecum o răscruce, un punct esențial, finanțarea, partid, finanțarea partidelor, a um, campaniilor electorale, sponsorizările, toate aceste aspecte nu sunt deloc marcate de transparență și aceasta a dus, bineînțeles, la o scădere a încrederii din partea cetățenilor în fața politicilor conduse de aceste partide politice. Aproape că a ajuns la un nivel zero, putem spune. Aș vrea să dau cuvântul acum uh, coordonatorilor din partea grupurilor politice. O să dau cuvântul mai întâi doamnei Matiu din partea PPE, mai întâi. Merci. <clears throat> Merci, Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule Manservisi, trebuie să vă spun că sunt foarte mulțumită să văd că Comisia lansează un studiu și redactează un raport cu privire la corupție în Uniunea Europeană. Este vorba de un subiect foarte important în Uniunea Europeană și nu numai și mă mulțumește foarte mult inițiativa dumneavoastră. Ați menționat cifra de 102 miliarde de euro. Această cifră nu este fixă, din câte îmi închipui. E greu de cuantificat uh, corupția, într-adevăr, și ați vorbit de credibilitatea statelor Uniunii Europene și de morală, pentru că, până la urmă, corupția înseamnă furt. Vorbim de corupție, dar cred că un cuvânt ca furt este mult mai clar Practic, oamenii corupți sunt hoți și e foarte bine că cei de la comisie realizează acest studiu și suntem foarte mulțumiți. De aceea așteptăm acest raport. Este poate cam de vreme ca să ne spuneți, vă întreb totuși, uh, Aș dori să știu dacă această corupție este în creștere sau în scădere, pentru că sunt unele state membre în care, indicator mai clar, la comisie ați făcut anumite propuneri legate de corupție și aș vrea să știu dacă corupția este în creștere sau în scădere și mai ales care a fost impactul crizei din 2008 asupra corupției. Aș vrea și să mai știu dacă corupția are o legătură directă cu crima organizată. Vă rog să-mi răspundeți. Domnule Rau, mi-a plăcut foarte mult și intervenția dumneavoastră. E foarte importantă și foarte interesantă, mai ales uh, ce spuneați despre finanțarea partidelor politice, după cum spunea și președinta. Suntem uh, foarte afectați de acest subiect și o frază mi-ar fi plăcut să nu o aud la dumneavoastră. E vorba de fraze legată de participarea scăzută la alegeri. Nu uitați că participarea la alegerile europene este de uh, din 5 în 5 ani tot mai mult în scădere. Ceea ce nu înseamnă că parlamentarii sunt corupți la foarte multe alegeri în foarte multe state din Uniunea Europeană și nu numai, Cetățenii sunt, uh, într-adevăr, foarte dezamăgiți de oamenii politici corupți, dar uh, vedem și că noi, parlamentarii europeni, nu reușim să ne aducem cetățenii la vot, pentru că este o, un tip de alegeri foarte dificil. Asta nu înseamnă că suntem cu toții corupți. Nu vreau să spun că toți parlamentarii europeni uh, sunt virtuoși, dar vă rog să fiți atent la ce spuneți. Vă mulțumesc. Grazie adesso per l'ALDE, l'onorevole... Mulțumesc. Și acum domnul Newton Dan, de, din partea grupului ALDE. Speakers, very valuable contributions. Uh... Mulțumesc uh, pentru contribuții. Aș dori să vă rog să ne transmiteți uh, o copie a discursului dumneavoastră. Ne-ați prezentat foarte multe statistici, am încercat să iau notițe. Uh, dar era foarte rapid și m-ar ajuta mult să ni le dați și în scris. A doua întrebare. Mi se pare că transparența este esențială aici. Au spus-o ambii vorbitori. Transparența de la vârf barometrul global de corupție care seamănă cu eurobarometrul comisiei. Multe constatări sunt și similare cu eurobarometrul. Aici încercăm să vedem care este părerea oamenilor, care este, deci, percepția lor despre cât de mare este problema corupției în țara lor. În ultimul barometru pe care l-am uh, făcut, am văzut că după interviuri din, cu oameni din 86 de țări în toată lumea, mai ales în 24 de țări europene, am ajuns la anumite concluzii. I-am întrebat uh, dacă au încredere în instituții pentru ca ele să combată corupția. Iată cele 24 de țări europene pe care le-am inclus în acest uh, studiu Una din întrebări era în ce fel s-a schimbat nivelul de corupție în țara dumneavoastră. Ce părere aveți? Printre toate regiunile din lume, Europa a fost cea în care 73% dintre cetățeni au răspuns că consideră și uh, văd problema corupției ca fiind mai mare. O altă întrebare pe care am mai pus-o este în ce măsură ei uh, înțeleg instituțiile ca fiind afectate de corupție și aici majoritatea cetățenilor au considerat că partidele politice din parlamente sunt cele mai um, supuse corupției în comparație cu celelalte instituții de stat. Iată deci barometrul care arată părerea cetățenilor. Dar ne-am uitat și la sectorul privat pentru a încerca să completăm uh, cercetarea pe care am făcut-o și pentru a încerca să ne uităm la problemă din mai multe perspective. În 2011 am publicat un raport care se numește Transparența în raportarea corporațiilor, adică ceea ce publică companiile. Deci nu putem decât să evoluăm și să monitorizăm ceea ce publică companiile, deci riscul pe care îl văd ele pe baza informațiilor pe care le-au publicat, așadar metodologia acestui instrument este destul de interesantă pentru că ne uităm la felul în care se face publică informația în trei dimensiuni. În primul rând, dacă o companie a raportat despre programele lor anticorupție, adică programe interne, de exemplu, sau reguli interne despre felul în care trebuie să fie rezolvate conflictele de interese și nita. Uh, o altă problemă este de asemenea legată de uh, informațiile pe care le face publică, um, de exemplu, o multinațională față de uh, față de guverne, de exemplu, dar și informațiile despre filialele, holdingurile acestei uh, companii, care sunt extrem de importante atunci când o companie multinațională este activă peste tot în lume. O a treia dimensiune este cea a oferirii de informații financiare pe bază de țări sau pe bază de proiecte. Aceasta înseamnă care sunt plățile pe care o companie multinațională o, trebuie să le facă, să le opereze atunci când acționează și pe piețele externe și care sunt veniturile pe care le creează, care sunt plățile pe care le fac uh, guvernelor uh, gazdă. Acest raport, sau acest studiu mai bine zis, uh, pe care l-am publicat anul trecut a fost foarte interesant, pentru că acest studiu demonstra că foarte multe companii um, au raportat destul de prost despre aceste informații. Există câteva îmbunătățiri, mai ales în domeniile în care există multă atenție publică, de exemplu minerit, petrol, gaz, dar am uh, putut și nota o îngrijorare față de sectorul bancar și financiar și companiile din acest domeniu care nu raportează suficient în toate aceste domenii. Acum aici vedeți uh, o listă în care avem o prioritate, un ranking cu uh, diferitele companii. Înainte ați văzut un ranking pe țară, acum avem un ranking pe companii. Și am constatat că, de exemplu, o companie cum ar fi Startoil sau Rio Tinto, în care Există presiuni publice foarte mari din partea organizațiilor din uh, societatea și opinia publică de a publica informații. S-au făcut multe eforturi și deci s-a ajuns la un rezultat bun. În schimb, vedeți jos, de fapt nu vedeți josul listei deloc pe acest chart, dar există companii cum ar fi China, Construction Bank sau altele, Bank of China și așa mai departe, în care situația este de exact opusă. Nu se oferă suficiente informații și agențiile de supraveghere care gestionează problema nu sunt în stare să ofere aceste informații. Să mai trecem o dată prin aceste trei dimensiuni de raportare. Ceea ce raportează companiile despre programele lor anticorupție este prima dimensiune. În acest domeniu vedem că majoritatea companiilor raportează într-o manieră medie despre ceea ce se întâmplă și țări care raportează împotriva principiului de, tra- de transparență. Avem multe, 45 din 105, care sunt extrem de performante, dar uh, unele, 25%, care abia raportează. Deci, uh, în această a treie categorie, care este cea mai îngrijorătoare, mai ales și la a treia, a treia tip de monitorizare, uh, suntem foarte îngrijorați că 41 din 105 companii au, într-adevăr, performanțe foarte proaste la acest capitol. Rezultatul studiului nostru a fost că sectorul financiar care raportează despre toate companiile um, acestea are un sector, are o performanță foarte joasă. Să ne întoarcem însă acum la următorul uh, domeniu, al cercetării noastre, și anume cercetarea la nivel național, prin oficiile noastre la fața locului. Vreau să vă dau câteva exemple. Avem uh, ONG-uri foarte active împotriva corupției în anumite țări și în majoritatea țărilor din vecinătatea europeană. Deci din jurul Europei există deci oameni care se ocupă cu evaluarea progreselor uh, guvernelor, dar și a ONG-urilor și ei uh, fac rapoarte anuale de progres uh, a luptei împotriva corupției și raportează și față de Comisia Europeană în consultare cu uh, organizațiile din societatea civilă. Sperăm că prin aceasta putem contribui la, cu o perspectivă locală la evaluarea totală din partea Uniunii Europene. Un alt proiect pe care aș dori să-l subliniez în acest moment este uh, așa numitul uh, NIS, adică un, o evaluare de integritate națională, de sistem de integritate națională. Acesta a fost făcut în 23 de țări în Europa și acest NIS este o abordare holistică a cercetării în care încercăm să identificăm uh, punctele slabe ale sistemelor de integritate în diferitele țări. Ne uităm la diferitele, diferiții piloni pe care îi iau o țară, executivul, legislativul, judiciarul eh, sau business, companii, mes, mass media, partidele politice și toate acești piloni sunt analizați pentru a vedea dacă există puncte slabe și dacă există acestea, atunci eh, plecăm de la premiza că există standarde proaste de guvernanță în țara respectivă și deci este mai eh, vulnerabilă în fața cazurilor de corupție. Un raport pe care tocmai l-am încheiat identifică câteva tendințe tendințe în Europa, că există anumite deficiențe și, dar și o uh, practici destul de promițătoare pe care vreau să le subliniez. Proiectul a fost de asemenea finanțat de către Digi Home de la Comisia Europeană, care îi mulțumim cu această ocazie, și iată deci uh, punctele forte pe care le-am identificat. În ceea ce privește cadrul legal, atunci când e vorba de combaterea corupției, foarte multe din aceste cadre sunt destul de bine dezvoltate. Un alt uh, aspect public este că, uh, pozitiv este că cheltuielile publice uh, din partea instituțiilor de audit sunt destul de bine evaluate, însă excepțiile sunt Grecia, Portugalia, România și Spania. Instituții promițătoare însă există în majoritatea țărilor. Și o al treilea punct important este procesul electoral, care este destul de stabil, cu excepția Bulgariei și României, în care există în continuare câteva probleme care trebuie rezolvate în ceea ce privește procesele electorale. Acum, ceea ce este foarte interesant, în toată Europa există șase slăbiciuni majore pe care le regăsim peste tot și care corespund și cu ceea ce spunea antevorbitorul meu înainte. Am identificat faptul că finanțarea partidelor politice este prost reglementată peste tot în Europa, deci recomandăm reguli mai bune pentru finanțarea partidelor în toată Europa. În ceea ce privește și um, partidele la nivel european, în, în discursul domnului Barroso despre starea Uniunii, S-a vorbit de o reformă care a început pentru a uh, revizui uh, regulamentele care stau la baza europartidelor, deci grupurilor politice la nivel european, în ceea ce privește um, finanțarea lor, alegerile viitoare. Deci donațiile sunt uh, făcute după reguli care nu sunt prea transparente în ceea ce privește partidele europene, așadar. Ce am încercat să mai identificăm tot prin uh, cercetarea noastră este ce se întâmplă cu lobbying-ul și acesta este un punct slab. În capitalele Europei, dar mai ales la Bruxelles, mai există multe de făcut pentru ca lobbyismul să fie mai uh, transparent. Am cerut de ani de zile, de fapt, reguli obligatorii, uh, reguli obligatorii pentru înregistrarea lobbyiștilor. După ce Banca Centrală Europeană își va, relua, își va prelua puterea mai mare pe care o va avea de acum încolo, cerem ca și Banca Centrală Europeană să participe la acest sistem de registru de transparență pentru lobbyiști. Considerăm că mai multă putere nu trebuie să vină decât cu mai multă transparență împreună. Și Considerăm că se face foarte mult lobby la BCE. În ultima vreme acest lobby a crescut odată cu creșterea puterii BCE și deci trebuie și îmbunătățită transparența și deci și registrul pe care vrem să-l avem la nivel european. Un al treilea punct slab sunt parlamentele care nu respectă standardele etice. Această problemă este transeuropeană, dar și la Bruxelles Parlamentul European are un nou cod de conduită. Acest nou cod de conduită este un instrument extrem de important, dar acum trebuie să fie și pus în aplicare aplicare. Există în continuare anumite lacune în acest cod de conduită care se dezbate cu ușile închise. Sperăm ca discuția să fie mai publică, să fie făcută la lumina zilei. În ceea ce privește reglementările cu privire la uh, donații și cadouri, un alt aspect, uh, Comitetul de consiliere care este responsabil pentru auditarea codului de conduită trebuie să fie de asemenea îmbunătățit și îmbunătățirea accesului la informații, alt punct uh, slab și riscul de corupție puternic în domeniul uh, oficiilor procurorilor publici și în ultimul rând de whistleblower și care nu există. Iată domeniile pe care le-am identificat și sperăm să putem colabora în continuare cu toți uh, dintre noastre și în lupta împotriva corupției și în general. Vă mulțumesc! Grație, doctoresa Mittermeier. Mulțumim, doamnă Mittermeier, și acum are cuvântul domnul Crisico din partea Națiunilor Unite. Eh, domnia sa deja ne-a vorbit eh, ieri, astăzi ne va vorbi despre evaluarea stării corupției și a infracționalității economice. Vă rog. Thank you very much, uh, Madam Chair. Uh, very interesting intervention. Mulțumesc, doamnă președinte. Foarte interesante uh, prezentările în legătură cu evaluarea și măsurarea corupției. Eu aș dori să-mi încep propria prezentare bazându-mă pe ce a spus antevorbitoarea mea. În primul rând, corupția este un fenomen cu multe fațete și nu putem să le evaluăm în mod eficient dacă nu ne bazăm pe adevărul că există diferite tipologii de corupție și diferite moduri de a acționa care trebuie examinate, trebuie analizate în diferite contexte naționale ca să ajungem la concluzii solide în legătură cu impactul corupției. Pe de altă parte, există și o multitudine de mecanisme instituționale care trebuie înființate pentru a combate corupția. Deci, prezentarea mea se va concentra pe eh, percepția ONU și ADC în eh, ce privește măsurarea corupției din două puncte de vedere. În primul rând, măsurarea și evaluarea corupției în contextul instituțional al implementării uh, Convenției ONU împotriva corupției și, în al doilea rând, contextul științific de uh, măsurare a corupției. Deci, punctul de plecare uh, în ce privește aspectul instituțional al revizuirii, implementării standardelor anticorupție, e Convenția ONU împotriva corupției, primul instrument global obligatoriu împotriva corupției, care a intrat în vigoare în 2005 și e vorba de un instrument cu o, un mecanism de uh, implementare revizuit care a intrat în vigoare în 2009 pentru a evalua măsurile anticorupție și politicile anticorupție la nivel național al uh, statelor semnatare ce e important la această convenție e arhitectura instrumentului și uh, măsurile globale care se referă atât la măsuri de prevenție, dar și la uh, măsuri de cooperare internațională. Uh, toate acestea legate de diversele tipuri de corupție, pentru că convenția include măsuri de prevenție legate de chestiuni cum ar fi finanțarea partidelor politice sau achizițiile publice pe, pe partea de prevenție, pe când în ce privește incriminarea există o listă uh, exhaustivă de infracțiuni pe care statele semnatare trebuie să le combată și trebuie să le și prevadă în legislația națională, bineînțeles, pentru a le putea uh, combate cât mai eficient uh, posibil. Acum, strict, uh, vorbim strict din punct de vedere instituțional, la ora actuală noi ne concentrăm pe revizuirea, evaluarea impactului măsurilor anticorupție în legislația statelor semnătare, revizuind măsurile de luptă anticorupție și, și cadrul instituțional pentru a face asta uh, e oferit de organismul principal de implementare prevăzut de convenție, adică conferința uh, statelor semnatare, un organism care are obiectiv de a promova și facilita implementarea convenției, de a face recomandări pentru o mai bună implementare a convenției și de a facilita schimbul de informații între statele semnătare. Arhitectura actuală a conferinței statelor semnatare eh, e, vă e înfățișată în eh, acest diapozitiv. Conferința are autoritatea de a înființa eh, organisme subsidiare, de a asista statele semnatare și există și grupuri de lucru pe partea de prevenție și pe partea recuperării de bunuri utilizate ca platforme pentru schimburi de informații, pentru, în legătură cu cele mai bune moduri de a combate corupția, atât la nivel de prevenție, cât și la nivelul recuperării de uh, venituri, de active, care uh, și a, este și această o dimensiune uh, semnificativă a luptei anticorupției. Și atât ONU cât și Banca Mondială colucrează printr-o inițiativă comună numită STAR, adică inițiativa de a recupera activele uh, devalizate și oferă asistență statelor semnatare uh, pentru a consolida uh, capacitatea statelor de a fi mai active în a localiza, a identifica și a recupera uh, banii care provin din infracțiunile legate de corupție, bani care sunt depozitați în străinătate. Dar dincolo de aceste structuri există și un alt organism subsidiar, uh, grupul de revizuire a implementării, care este principalul uh, organism care supraveghează uh, revizuirile, rapoartele de la țară la țară uh, în legătură cu mecanismul de revizuire a implementării. Mecanism care a fost adoptat de convenție la cea de-a treia sesiune a San Doha în 2009, bazat pe un proces de uh, revizuire interpares. Uh, deci, uh, acolo este implicat secretariatul și încă două organisme de revizuire care sunt identificate printr-un uh, proces de tragere la sorți. Acum uh, încheiem primul proces de revizuire și ne concentrăm pe implementarea de, fiecare, de către fiecare stat membru a, uh, a capitolelor convenției legate de uh, incriminare și de uh, aplicare a legilor și de cooperare internațională. Din punct de vedere metodologic, <clears throat> metodologic există diferite surse de informații aceasta este cealaltă problemă foarte importantă pentru a, ev a evalua lupta anticorupție. Deci, uh, a, rapoarte de autoevaluare, orice fel de informație care poate fi extrasă din uh, uh activitatea de colaborare între organismele de revizuire și statele semnătare, Și apoi, sigur, sunt implicați și actorii nestatali în două etape. În primul rând, în uh, colectarea informațiilor la nivel național și, de asemenea, în contextul unui dialog activ de exemplu, vizitele de informare, organizarea de uh, întâlniri comune, nivel la care actorii nestatali sunt încurajați să participe la discuții în contextul uh, mai larg al consultărilor cu autoritățile de revizuire în legătură cu activitățile de uh, cooperare internațională și incriminare. Deci, întreg acest uh, proces de evaluare Eh, a impactului corupției și de asemenea de a evaluare a eh, modului de implementare a metodelor anticorupție se bazează pe un proces de revizuire interpares și pe un proces exhaustiv de consultare între statele semnatare și eh, echipa de autorități de revizuire astfel încât să se ajungă la concluzii uh, bazate pe fapte în legătură cu uh, modul de adecvare a legislației și a măsurilor anticorupție în țările aflate uh, sub evaluare. Acum intrăm în cel de-al treilea an al primului ciclu de revizuire. Avem anumite informații pe care le-am combinat în legătură cu primii doi ani ai primului ciclu privitoare la uh, implementare, măsurile de implementare și de cooperare internațională, primele informații, aș spune eu, uh, se referă la sau ajung la aceleași concluzii practici, uh, practic la care au ajuns și celelalte mecanisme de monitorizare. În primul rând, ne, ne-am dat seama că în statele membre UE care au fost uh, re, supuse unui proces de evaluare până acum, există niște neconcordanțe în uh, implementarea națională a anumitor măsuri anticorupție și în incriminarea uh, unor fapte în legislația națională, e nevoie de mai, să se facă mai multe în legătură cu protecția persoanelor care trag semnalul de alarmă și în ce privește cooperarea internațională e nevoie de uh, măsuri suplimentare pentru a colecta și sistematiza informațiile inclusiv uh, măsuri de uh, extradare și asistență pentru extradare utilizate în beneficiul cooperării internaționale. Deci trebuie ca aceste date să fie colectate mai sistematic asta să se poată face inclusiv la cerere și există mai multe aspecte practice legate de cooperarea internațională care trebuie îmbunătățite. Alt element important care poate fi de asemenea utilizat de secretariat uh, ulterior, deci după revizuire, e tipul și necesitatea de asistență tehnică, uh, unul din aspectele importante și rezultatele importante ale procesului de revizuire interpares. S-a identific, identificat nevoia de asistență tehnică în mai multe state semnatare. Unele state au spus că au nevoie de asistență sub forma unor planuri de acțiune pentru implementarea politicilor de anticorupție, dar asistență și la nivel legislativ și de asemenea în uh, programe de construire a capacității. Bun, nu am suficient timp la dispoziție, dar vreau să mă refer și la cel de-al doilea nivel de evaluare și măsurare a corupției, deci dincolo de aspectul pur instituțional. Bun, Mă voi referi așadar la uh, partea pur științifică sau nivelul pur științific și metodologiile utilizate uh, de către ONU pentru a evalua mm, zone uh, foarte vulnerabile față de corupție, atât la nivel uh, public cât și privat. Și bineînțeles că noi utilizăm aceste date și nu numai că există o diversitate de surse de informații care trebuie utilizate pentru a evalua măsurile anticorupție, dar și metodologiile sunt diferite. Și e adevărat că analizele științifice utilizate de ONU nu sunt bazate pe indicatori bazați pe percepție, și diferă de abordările corelative eh, pe care le folosesc experții sau eh, o combinație de date statistice pentru a se obține un indicator unic. Metodologia utilizată de noi e, eh, e una bazată pe abordare empirică, conform căreia colectarea de informații se efectuează într-un mod care să asigure că se colectează informațiile din o uh, multitudine de surse, deci, de exemplu, uh, agenția anticorupție, parchete, uh, instanțe de judecată și după ce sunt combinate aceste informații, se întreprind măsuri astfel încât noi să ne bazăm pe experiențele directe a diferiților actori activi în lupta anticorupție. Bun, e o metodologie utilizată de uh, Națiunile Unite și în acest sens sunt, vă stau la dispoziție pentru a răspunde uh, la orice fel de întrebare în legătură cu această metodă a noastră de măsurare a anticorupției. În concluzie aș mai spune că atât din punct de vedere al metodologiilor utilizate, din punct de vedere științific, deci, dar și mai important, din punct de vedere al uh, activității instituționale, a implementării mecanismului de revizuire, liniile directoare de bază și principiile care sunt uh, respectate uh, spun că nu există un sistem de clasificare a țărilor, ci obiectivul cel mai important al mecanismului de revizuire nu este de a clasifica țările pe baza vreunei uh, percepții subjective a corupției, ci obiectivul este de a ajuta țările să identifice lacune și defecte și să elimine aceste probleme. Mai apoi, prin măsuri specifice și prin asistență tehnică uh, dacă o anumită țară nu are capacitatea de a pune în aplicare aceste măsuri. Și cu asta vă mulțumesc pentru atenție și vă stau la dispoziție pentru orice fel de întrebare. Mulțumesc! Mulțumesc! Iar acum deschidem uh, dezbaterea, spune președinta, și dau cuvântul domnului Iacolino, raportor. Mulțumesc! Presidente, sono stati eh, tre interventi sicuramente stimolati. Mulțumesc, domnule președinte. Au fost trei intervenții mult, foarte interesante în legătură cu un raport pe care ar trebui să-l întocmim împreună cu toate celelalte grupe, dar și um, prin intermediul astfel de audieri, cum este aceasta. Vreau să fac întâi câteva comentarii și după aceea să pun câteva întrebări. Într-adevăr, există mai multe măsuri care sunt necesare pentru a putea uh, măsura gradul și intensitatea corupției. Acesta variază, bineînțeles, în funcție de criterii, dar și de la statul membru la alt stat membru. Este evident însă că cererea de asistență tehnică în legătură cu organizațiile care sunt astăzi reprezentate aici uh, sunt invers proporționale cu voința politică de a rezolva, de a rezolva uh, problema aceasta și de a transforma acest fenomen într-unul mai transparent, pentru că este un fenomen care este în creștere. Aș dori de aceea să fac câteva, să pun câteva întrebări foarte specifice, plecând însă de la una anume. Ar fi util, având în vedere și ceea ce am auzit, să înțelegem cum s-a ajuns să se determine PIB-ul deci bogăția care, pe care o reprezintă economia neagră în statele membre, din cauza corupției care este infiltrată peste tot în toate ramificațiile administrației publice și uh, dacă s-ar putea face câteva s-ar putea mm, face câteva reflexii despre uh, consecințele acesteia. S-a făcut referire la China și uh, la situația din China, o informație foarte interesantă și, în final, încrederea cetățenilor ca indicator, încrederea cetățenilor, dar și finanțarea partidelor politice. Acestea au fost criterii importante. Acestea vor fi și obiectivele raportului, raportului pe care vrem să-l întocmim pentru a apropia legislațiile în vigoare și pentru a avea o abordare coerentă din partea Uniunii Europene pe aceste probleme. Aceste contribuții ar putea, deci, să fie, uh, să se regăsească în, acest, uh, în textul final. Apoi, vreau să știu care este rolul Curții de Conturi în aceste fenomene în statele membre. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Grazie, onorevole Iacolino. Adesso... Mulțumesc, domnule Iacolino, iar acum din partea Aldei dau cuvântul domnului Newton Dan. Thank you very much for, for three very... Mulțumesc foarte mult pentru aceste trei prezentări care au fost foarte interesante. Am două întrebări, de fapt. Una este adresată tuturor celor trei vorbitori, pentru că ați prezentat aceeași problemă din perspective diferite rog să-mi spuneți dacă am înțeles bine. Nu există un criteriu absolut pentru a măsura corupția? Nu. Și ce reacții aveți din partea unor state ca China, care vedem că în anumite clasamente se află pe ultimele locuri? Ă, pentru că chinezii ne spun cum să fie așa, noi suntem de fapt perfect transparenți. Cum tratați astfel de situații? Și cea de-a doua întrebare este tot pentru toți trei vorbitorii. După experiența dumneavoastră, ce anume modifică nivelul de corupție dintr-un anume stat sau dintr-o anumită regiune? A fost foarte interesant să vedem că uh, percepția asupra corupției în Europa s-a înrăutățit în ochii publicului și uh, în mod clar nu este din lipsă de legiferare pentru că noi legiferăm tot timpul. Deci ce anume modifică situația corupției de la un an la altul? Ce se întâmplă? Pentru că e clar că se întâmplă în fața noastră și nu înțelegem. Grazie, adesso per il PPL, onorevole Doamna din partea PP acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc celor trei vorbitori. Au fost trei prezentări deosebit de interesante. Și doresc să mă adresez uh, Băncii Mondiale și uh, UNCHC. Uh, Ați prezentat informații foarte interesante. Însă, ce întrebare am pentru dumneavoastră? După ce deveniți conștienți, aflați de un anumit subiect, ce faceți? Aflați că în legătură cu o plată, de exemplu, există nereguli. Ce faceți? Blocați plata? Pentru că noi, ca oameni politici, până la urmă, avem mijloacele de a legifera. Nu avem însă alte pârghii. Dumneavoastră poate că aveți. Deci vă rog să-mi spuneți dacă faceți ceva, pentru că Vă rog să-mi spuneți acest lucru. Uh, iar uh, cea de-a doua vorbitoare, uh, am o întrebare și pentru dumneavoastră. Ați uh, făcut o prezentare plină de date foarte interesante. Eu am fost în vacanță în două state din Asia, nu în China, în vara aceasta și am avut trei ghizi diferiți. Într-adevăr că în Uniunea Europeană există corupție, e adevărat, dar situația în Asia este absolut oribilă. În aceste două state era îngrozitor. Unul din ghizi mi-a povestit că soția sa a născut, trebuia să nască, avea nevoie de cezariană și a fost lăsată să aștepte pentru că soțul ei nu avea bani pentru doctor. Uh, celălalt ghid mi-a spus că uh, copilului la școală trebuia să treacă clasa, dar nu era lăsat să treacă în clasa următoare pentru că nu se dăduse mită la școală. Și pur și simplu la toate nivelurile se practică această dare de mită. Practic în fiecare zi, ca să treci strada, trebuie să plătești. Exagerez, dar uh, este îngrozitor. Eu nu zic că noi nu suntem corupți, dar eu am fost în aceste două țări și acolo este pur și simplu un coșmar pentru cetățenii de acolo. Pentru că oricum au un nivel de trai foarte rău. Pe deasupra mai e și mita, trebuie să găsească tot soiul de combinații, de învârteli ca să plătească șpaga. Este foarte greu, deci vă urez, doamna, mult succes, mult curaj ca să încercați să implementați niște pârghii. Grazie, onorevole Mattia. Adesso la parola onorevole Schmidt. Domnul Schmidt. Thank you, madam. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu am venit cam târziu, vă rog să mă scuzați. În ceea ce privește finanțarea partidelor, avem o problemă în țara mea, în Suedia, nu e însă pe ordinea de zi ehm, Domnul văd că tocmai a plecat. În orice caz, cred că noi facem acolo anumite progrese. Dar e un subiect delicat. Este vorba și de a spune cum votezi, cu mai multe detalii, aș zice. În orice caz, noi facem eforturi. În anumite state nordice, se percepe că situația este mai bună. Eu aș vrea să pun întrebarea de ce există această percepție? E vorba oare de climă? E vorba de statul providență? E vorba de impozite? Văd că râdeți, dar poate că nu e vorba de Danemarca. Pentru că e interesant să vedem de ce. Sau e percepția greșită, pentru că am avut uh, și noi scandaluri foarte mari în ultimii ani. Nu suntem îngeri, în niciun caz. O altă întrebare. Uh, și Bill s-a referit la acest subiect. Există realmente o legătură între caracterul democratic al unei societăți și nivelul de corupție? Eu am văzut uh, niște studii conform cărora nu este așa. Sunt unele state în care nu există o societate foarte deschisă, democratică și ele sunt totuși percepute ca fiind mai puțin corupte. Oricum, vreau să vă mulțumesc mult. E foarte interesant și știm că suntem cu toții mai mult sau mai puțin corupți până la urmă și înțeleg asta. Grazie, onorevole Smith, să la Mulțumesc, acum doamna Ana Gomes. Euh, în primul rând, uh, vreau să-i spun lui Veronique Mathieu că nu e necesar să mergi în Asia ca să vezi astfel de situații. Mergeți, de exemplu, în Portugalia, un stat membru UE, în care intervine Troica. Veți vedea acolo bătrâni uh, care suferă de cancer sau de boli cronice care nu mai merg la spital pentru că nu au bani și nu-și permit să plătească taxele care le sunt impuse pentru tratamente. Sau dacă au bani de taxe, n-au bani să-și plătească transportul până acolo. Deci nu e cazul să mergem în Asia. Aș dori să uh, pun niște întrebări vorbitorilor din ultimul grup de experți. Domnul Newton Dan uh, a pus o întrebare referitoare la ce ar putea funcționa. Ce facem cu uh, expunerea? Nu e cumva cea mai importantă armă în combaterea impunității? Eu cred că cea, cel mai important este să uh, nu îi mai lăsăm pe corupți să rămână nepedepsiți văd că sistemul judiciar nu reușește să lupte așa cum trebuie, nu are mijloacele sau e pur și simplu și el infectat și corupt. Expunerea, eu cred că aceasta este cea mai importantă, este un uh, element de descurajare a corupției. Ce fac organizațiile dumneavoastră ca să-i expună pe corupți? Ce faceți ca să arătați că paradisurile fiscale din lumea întreagă, inclusiv din partea noastră de lume, uh, sunt în același timp găuri negre care fac să fie posibilă corupția și finanțarea crimei organizate? Ce faceți dumneavoastră? Ce face Banca Mondială ca să expună, de exemplu, Delaware, la o oră cu trenul de Washington. Este un paradis fiscal. Ce facem ca să expunem paradisurile fiscale din Uniunea Europeană, inclusiv pe cele legale? Legale în mod absurd. Să vă spun eu, în țara mea, în Portugalia, în care intervine Troica, sunt 20 uh, de companii listate la bursă, din acestea 19 nu au sediul în Portugalia, 16 în Olanda, două în insulele Caiman și una în Elveția. Una singură din 20 care ar trebui să fie transparentă sunt în Portugalia. Este în Portugalia. Și de ce? Ca să nu plătească taxele, să facă evaziune fiscală. Plătesc în uh, țările de jos un sfert din ce ar plăti în Portugalia. Și e legal. Și eu vă spun că nu e acceptabil, este absurd. Ca să nu mai vorbim de tot felul de acorduri care se fac în lumea întreagă, într-un mod cât se poate de corupt. Deci e nevoie de expunere. Cred că aici presa ar putea să joace un rol crucial, însă și organizații, cum este organizația dumneavoastră, ar putea să joace un rol foarte important ca să ajute presa să expună aceste cazuri. E foarte greu ca indivizi, de exemplu membrii din Parlament, eu sau alți colegi, chiar din această comisie, să acționăm singuri. Indiferent ce facem, trebuie să lucrăm împreună și eu cred că expunerea este aici centrală, dar m-aș bucura să au ce părere aveți. Grazie, onorevole Gomes. Mulțumim, doamna Gomes. Cred că e destul de clar imaginea generală Colegii au apreciat uh, cuvintele invitațiilor. În plus, eu cred că ar fi bine dacă puteți să ne dați exemple și mai concrete. Deci poate să intrați în detalii, pentru că noi am dorit să știm, pentru că ar fi util pentru lucrările comisiei noastre, în Uniunea Europeană, care anume țări și mai ales în ce cadru, în ce context și cu care metodologii. Pentru că doamna Mathieu se referea la China, la țările din Asia. Dar comisia noastră în iulie uh, s-a deplasat în Serbia și am putut vedea acolo ce nivel ridicat de corupție există. Începând cu poliția, pentru că agenții de poliție au un salariu foarte scăzut, și adesea opresc, uh, opresc mașinile care au încălcat regulile de circulație și șoferul știe că dacă dă șpagă polițistului, de exemplu jumătate din uh, cât e amenda, atunci uh, nu va mai fi amendat. Ci polițistul pur și simplu bagă în buzunar acei bani și închide ochii. Și nouă ni s-a dat acel exemplu ca fiind ceva absolut normal. Ca ceva care, bun, este negativ, dar pe de altă parte e un lucru absolut normal și obișnuit. La fel am văzut și când am discutat cu magistrații, cu, pro, cu reprezentanții procuraturii. Deci, iată, e un aspect pe care l-am putut vedea la fața locului, dar nu cred că Bun, Serbia nu este în Uniunea Europeană, dar nu cred că în Uniunea Europeană uh, lucrurile stau atât de uh, diferit. Bun, se spunea că nici în Elveția, nici în Suedia nu, oamenii nu sunt imuni. Bun, sigur există diferențe între de la stat la stat, dar nu cred că este cineva care să fie imun la corupție, pentru că altfel n-am vorbit de așa ceva astăzi aici și altfel doamna Malmström uh, acum câteva luni când a prezentat pachetul anticorupție nu ar fi nu s-ar fi referit la un lucru în care cred eu că e... Uh, Bun, doamna comisar a vorbit de o dată de o incidență a cazurilor de corupție asupra vieții economice europene de 120 de miliarde de euro pe an. Eu cred că e o cifră foarte scăzută. Pe de altă parte, Curtea de Conturi italiană și europeană au spus că din acei 120 de miliarde de euro pe an, 60, deci jumătate din acea sumă, s-au înregistrat doar în Italia. Și adineaori când am văzut acea, acel clasament pe care ni l-a arătat doamna Mittermeier, clasamentul țărilor. Pe ultimul loc e Bulgaria, dar pe ante, pe ultimul loc e Italia și vorbim de țări membre ale Uniunii Europene. Deci nivelul de admisibilitate, standardele de comparație sunt diferite și eu cred că s-a întrebat aici, bun, s-a, s-a întrebat aici că ce s-a făcut până acum, dar noi avem datoria și nu să impunem niște standarde maxime, ci să spunem lucrurilor pe nume, să prezentăm exact cum se cum stau lucrurile, să punem punctul pe ei și să numim exact care țară are probleme, pentru că dacă ne învârtim după dege și să nu dăm vina pe nimeni, nu, noi trebuie să fim conștienți că sau facem această treabă a noastră cu responsabilitate, plecând de la premiza că dacă în fiecare țară există probleme, noi trebuie să ne rezolvăm. Și dacă nu le rezolvăm, nu înseamnă că ne protejăm propria țară. Și dacă arătăm cu degetul propria țară, nu înseamnă că ne bârfim țara, că o acuzăm. Nu, noi trebuie să spunem aceste lucruri, acestor lucruri pe nume și trebuie să rezolvăm problemele cu sinceritate, pentru că dacă le încercăm să le ascundem sub preș, temându-ne că, vai de mine, vom fi acuzați din punct de vedere politic și că o țară simte că este uh, arătată cu degetul pe nedrept. Nu, noi pur și simplu facem rău propriilor noștri cetățeni care deja se află într-o stare economică de-a dreptul tragică, dar dacă continuăm să acționăm cu superficialitate, eu cred că ajungem într-o situație de-a dreptul irreversibilă. Deci, ceea ce aș cere eu celor trei oaspeți ai noștri e să ne spună mai mult să, să ne dea exemple cu țările din Uniunea Europeană care sunt uh, foarte corupte, mă rog. Dar asta uh, foarte calm și uh, liniștit. Deci uh, lucrările comisiei noastre nu sunt de fațadă. Lucrările comisiei noastre și-au propus să fie obiective și noi trebuie să respectăm obiectivele pe care ni le-am asumat, pentru că noi am vorbit de dificultăți. Chiar ieri am vorbit de dificultatea de a ajunge la o armonizare a tuturor sistemelor uh, uh, judiciare, pentru că în Italia știm acest lucru, dar dacă nu începem măcar, cam rog, încet, încet, să punem cărămidă pe cărămidă. Și dacă nu începem să ne facem ordine în propria casă, și vorbesc aici de statele membre, de Uniunea Europeană, atunci putem face orice discurs minunat pe care dorim să-l facem, dar nu vom fi credibili. Și pentru a fi credibili trebuie să dăm noi un exemplu pozitiv și să acționăm hotărât. Și eu cred că comisia noastră nu doar că uh, are necesitatea și voința de a acționa hotărât, ci uh, din partea noastră vă cerem un ajutor, să nu faceți doar o prezentare generală, ci să ne spuneți exact care anumite state membre Vreau să spun că nu vrem să dăm vina pe unii sau pe alții, dar vrem să avem o imagine clară ca să înțelegem de unde să plecăm și ce greșeli s-au făcut, unde s-a acționat superficial. Problema e de natură tehnică, dar și politică. Și de aceea v-aș ruga să intrați mai în detaliu și să ne dați exemple, dacă se poate. Bun. Începem cu uh, doamna Recanatini. Uh, Let's see. Da. Uh, thank you. I'm gonna try... Mulțumesc. O să încerc să răspund foarte concret și să și răspund la anumite întrebări care s-au pus. Toate întrebările pe care le-ați pus sunt exact uh, problemele cu care mă confrunt în fiecare zi. Dacă vă gândiți la rolul pe care îl joc ca reprezentant al unei agenții de dezvoltare într-o țară, atunci când e vorba de corupție, Banca Mondială nu poate să trateze aceste chestiuni cu țara respectivă. Țara invită, noi nu putem. Dumneavoastră puteți să cereți guvernelor, dar noi suntem guvernați uh, de reprezentanți din fiecare guvern al lumii. Deci putem vorbi despre corupție, cum se și întâmplă în documentele noastre, dar nu putem să punctăm care sunt problemele în țările în care sunt probleme. Există posibilitatea de a discuta, dar atunci mă vor invita să vin acolo, să vin să vorbesc despre aceste probleme și atunci, da, se poate vorbi. Așa cum a sugerat și doamna Mathieu, întrebarea care se pune este ce facem, nu mai împrumutăm bani sau care este strategia noastră în cazul în care găsim țări care nu acționează satisfăcător. Trebuie să acționăm, bineînțeles, dar obiectivul băncii mondiale este totuși altul. Noi încercăm să combatem uh, sărăcia. Și deci acum 5 ani a avut loc o dezbatere despre ce să facem. Unii dintre noi au considerat că trebuie să nu mai oferim resurse în cazul acela uh, țărilor și uh, guvernelor și alții au considerat că trebuie măcar să încercăm să ne implicăm în problemele țării, să încercăm să facem ceva, pentru că altfel cei care sunt cei mai săraci în țara respectivă vor plăti prețul cel mai scump. Noi nu putem noi lucrăm în mare parte cu țări care nu sunt deloc acele în care trăiți dumneavoastră, în care există cu tot o altă realitate. Guvernele din, uh, care sunt reprezentate la noi uh, votează pentru ca să rămână în proiectele respective. Și de aceea este atât de dificil. Dorința, voința politică de a rezolva problemele contează foarte mult. În calitate de tehnocrat, în cadrul Băncii Mondiale. Există mai multe opțiuni. Vreau să fiu concretă în legătură cu aceste opțiuni. Dacă există corupție într-o țară și țările în care trebuie eu să mă deplasez sunt exact țările despre care dumneavoastră ați vorbit înainte, trebuie să observ ce se întâmplă la fața locului. De ce credeți că uh, Există o diversitate a formelor de corupție în cadrul Europei chiar. Am constatat anumite lucruri și care sunt absolut uh, evidente și de aceea recomandăm țărilor să ia măsurile pe care le uh, decidem noi. E vorba de transparența în, uh, și expunerea față, față în față cu problemele care există în momentul de față. Deci e nevoie de o acțiune concertată. Dacă ne gândim la corupția din uh, sectorul public, un alt element important pe care l-am constatat este transparența, adică faptul că trebuie să existe un uh, serviciu public care acționează folosind standarde de, și meritocrație. Un uh, serviciu care este transparent în uh, felul în care folosește aceste resurse și uh, resursele umane și informația pe care o are la dispoziție. Deci dacă stăm la masă, cum stau eu la masă cu guvernele, când, acum, de exemplu, m-am întors din Cairo, unde m-am întâlnit cu diferiți reprezentanți ai țărilor din Orientul Mijlociu. Asta este ceea ce le spunem. Trebuie să se verifice angajamentul politic de a acționa și cât de mult doresc să acționeze și în ce măsură se poate susține acest lucru. Și după aceea trebuie să vedem dacă ne concentrăm pe felul în care sunt gestionate resursele umane sau funcționarii publici sau uh, cei din sectorul privat sau dacă vor să se concentreze pe achizițiile publice și să uh, le facă mai uh, transparente, iar apoi, dacă se descoperă că a existat o problemă în anumite procese, se atacă acea problemă. Se pare însă că există multe informații disponibile, fără ca după aceea să urmeze o sancțiune și aceasta nu ne ajută deloc. Aici se și vede diferența. Țările în Europa care au reușit să fie mai puțin influențate de acest tip de comportament defectuos sunt țările în care acest uh, principiu se implementează, în care legile se respectă. Există un ONG care se cheamă Integritate Globală și ei măsoară lacunele de implementare în cadrul legislației anticorupție și se poate verifica pentru fiecare țară, o țară cum ar fi, de exemplu, Uganda, în care există un scor foarte bun în ceea ce privește legislația, există un scor foarte prost în implementarea legislației. Nu, nimeni nu folosește aceste legi. În legătură cu acesta, un alt element care este important și veți înțelege că munca aceasta nu este deloc ușoară. Țările, unele țări sunt mai uh, supuse corupției decât altele și aceasta ține de uh, capacitate, capacitatea de a acționa. Pentru a fi sigur că poți fi transparent, că pui uh, la dispoziție informație care este și folosită, este nevoie de capacitate în aceste țări. Și acesta este un lucru foarte important. Noi lucrăm foarte strâns cu uh, aceste concepte și când ne gândim la un pachet anticorupție, ne gândim la felul în care țara va putea să măsoare corupția să înțeleagă care sunt problemele, să măsoare capacitatea și după aceea să aibă instrumentele la dispoziție care țin de transparență, de răspundere și de acces la informații. Pentru că după aceea ei pot implementa pe termen mediu. Și când ne uităm la unele probleme pe care le discutam înainte, întrebarea care se pune este de ce există aceste probleme din ce în ce mai mult în statele membre. Bineînțeles că fenomenele acestea existau din totdeauna, acum 20 de ani, când am fost eu la școală, se spunea că e nevoie de diplomă pentru a putea nevoie de măsuri pentru ca economia să funcționeze. Și deci e nevoie de persoane formate profesional. Acesta era felul în care ni se prezentau lucrurile și 20 de ani după aceea lucrurile stau altfel. Deci există o conștiință mai mare a situației prezente. Întorcându-mă la problema expunerii. Da, expunerea este importantă pentru combaterea impunității, dar numai dacă există și măsurile necesare. Din acest motiv, la Banca Mondială noi avem foarte multe documente pe care vreau să vi le distribui și dumneavoastră după aceea. Avem informații foarte multe pe baza cărora ar putea să înțelegem mai bine în ce măsură în administrația publică a unei țări există sau nu o implementare a, informației, a legislației pentru publicarea veniturilor, accesul la informații, nu numai pe hârtie, dar și implementate toate aceste legi, pentru că fără implementarea acestor puncte cheie din legislație, degeaba vom lupta să obținem un sistem care și în, urmă, în, la, în lumina riscului corupției va funcționa mai prost. Indiferent la ce țară ne uităm, în ce moment. Trebuie nu să ne uităm la corupția zero într-o țară, ci trebuie să ne uităm la o țară care are un sistem care să poată să răspundă la orice formă de risc potențial. Corupția va evolua și ne vom gândi la, probabil că se vor gândi la o nouă manieră de a pune în aplicare tranzacțiile semi-legală. Dar întrebarea concretă pe care ați spus-o dumneavoastră, corupția între doi, doi agenți privați, de exemplu, aici totul ține și de definiția corupției. Când ne gândim la corupție, și aici mă întorc la ce a spus domnul Iacolino înainte, uh, ne gândim la abuzul de funcții publice și așa mai departe. Există o tipologie de corupție care implică pe cineva din serviciul public și după care este în tangență cu cineva din serviciul privat. Deci ne gândim la corupția între aceste două entități, dar când e vorba de corupție între două entități private, aceasta modifică cu adevărat uh, peisajul economic al unei țări. Și de fapt, uh, de curând de-abia ne gândim la aceste tipuri de corupție și abia de curând încercăm să înțelegem mecanismele care ar putea să, să oprească aceste fenomene. Principiile pe care le menționam înainte se aplică la acest tip de corupție, transparența, accesul la informații, răspunderea. Toate acestea sunt puncte valabile, dar atunci când e vorba de mecanismele pentru reducerea corupției între un agent public și privat, nu se aplică, bineînțeles, aceleași um, lucruri și la doi agenți privați. Există mai puține pârghii în cazul la doi, două companii, de exemplu. Și este și mult mai dificil de detectat acest tip de corupție. În ceea ce privește legătura dintre corupție și democrație, pe care o menționa unul din colegii noștri, este absolut evidentă situația și aș fi foarte bucuroasă să pot uh, și elabora acest subiect. Curtea de conturi Curtea de conturi și alte instituții ca acestea sunt instituții cheie. Atunci când ne gândim la reformă într-o țară, nu ne uităm uh, numai la cum să îmbunătățim uh, nucleul administrației publice și toți cei care beneficiază de bugete, ci și celelalte instituții care ajută la crearea acestei baze. Iar acum o întrebare esențială pe care a pus-o doamna președinte. Atunci când ne uităm la diferite țări, avem mai multe date. Iată acest chart cu 45 de indicatori pentru orice țară din lume pe care le-am pus la dispoziție aceste informații comisiei. Este informație publică, toată lumea poate să o verifice. Nu am luat o țară în parte să o analizez. Trebuie să înțelegem însă care sunt problemele pe baza indicatorilor. Aceasta ne poate ajuta. Din păcate, nu există nicio țară, și asta nu pentru că nu vreau să iau poziție, ci pentru că există atât de multe tipuri de corupție. Deci nu există nicio țară în care să pot să spun exact care este situația um, concret, în care să existe o particularitate. De exemplu, în uh, industria extractivă sau în alte domenii, există întotdeauna diferențe. Trebuie să ne uităm, deci, la cazul specific al țării respective și al sectorului respectiv. Acestea sunt exemple foarte importante, deci uh, m-aș bucura, bineînțeles, să vă pot uh, împărtăși aceste informații și mai pe curând. Mulțumesc! Îi dau cuvântul doamnei Mittermeier acum. Thank you very much. Um... Mulțumesc foarte mult! În legătură cu întrebarea ce anume modifică nivelul de corupție dintr-o țară, noi am constatat din perspectiva noastră de ONG că e foarte important într-un stat ca să se schimbe atmosfera și practica corupției este să se dea un semnal clar de la vârf. Trebuie să fie clar că, de exemplu, șeful statului este împotriva corupției. Trebuie să se pronunțe clar și acest lucru trebuie să se transmită de la vârf spre bază. Apoi e nevoie de instituții foarte puternice, instituții care să monitorizeze și să supravegheze uh, cheltuielile publice, de exemplu instituții de audit și o agenție independentă anticorupție. Apoi e nevoie de un cadru legislativ și de reguli obligatorii care să împiedice corupția, mita și așa mai departe. Deci, reguli obligatorii pentru finanțarea partidelor politice, a alegerilor, dar și coduri de conduită pentru funcționarii publici, care să fie uh, susținute și de sancțiuni. Cam acestea sunt măsurile pe care noi le recomandăm întotdeauna când ni se adresează această întrebare. În al doilea rând, o întrebare legată de China. Toate întreprinderile și organizațiile din lume pot fi monitorizate numai dacă ne furnizează informații. Deci, mai ales în cazul întreprinderilor, mai ales în cazul celor din sectorul financiar, avem nevoie de raportare. Trebuie ca ele să ne prezinte programele anticorupție și, de asemenea, să ne prezinte operațiunile pe care le fac atunci când uh, desfășoară afaceri în străinătate în diversele lor filiale. Și aici avem nevoie și de un standard global ca să încurajăm și întreprinderile și băncile din China și din lumea întreagă să respecte aceste standarde. E foarte important ca să se creeze condiții egale pentru toate întreprinderile. Măsurile anticorupție altfel nu pot funcționa. Din păcate, suntem departe de un standard global, însă am obținut legea Dodd-Frank în SUA. Statele Unite au introdus uh, reguli de raportare obligatorii pentru companiile listate în SUA. Este o realizare majoră și trebuie să vă spun că și Uniunea Europeană este pe cale de a uh, adopta același gen de reguli. Comisia propune noi reguli pentru companiile din domeniul extractiv, care implică procedura de codecizie și mă bucur foarte mult să vă pot spune că acum 30 de minute în într-o comisie din Parlament s-a votat uh, pentru aceste reguli și mă bucur să vă spun că uh, parlamentarii europeni au votat pentru reguli foarte stricte în sectorul petrolului, al gazelor și în sectorul extractiv în general, înseamnă că ne apropiem mai mult să avem reguli puternice în procedura de codecizie. Și ne bucurăm să aflăm și că uh, Parlamentul dorește să uh, extindă aceste reguli la uh, sectorul forestier, sectorul bancar, sectorul construcțiilor și așa mai departe. Ne bucurăm că Parlamentul European dorește să adopte aceste reguli. Trebuie acum să vedem și ce fac statele membre. Sperăm ca ele să nu dilueze prevederile și să respecte aceste reguli foarte dure pentru uh, raportare. Uh, vă vom sta la dispoziție cu informații suplimentare. Puteți intra pe site-ul nostru uh, pe internet, dar și noi vă oferim cu mare drag informații despre toate activitățile noastre. Mulțumesc! E, doctore Crisicos, să Mul- Mulțumim! Uh, și acum reprezentantul ONU. Questions, uh, crucial questions. Uh, we... Multe întrebări, multe întrebări cruciale Sperăm să găsim și răspunsuri adecvate la aceste întrebări. Vreau să încep cu subiectul corupției în rândul actorilor privați pe care le-a menționat domnul Iacolino. Într-adevăr, în sectorul privat este nevoie de un cadru legislativ Altfel nu se poate combate corupția în acest sector și aceste, această legislație trebuie să corespundă și standardelor internaționale, Convenția ONU împotriva corupției, uh, Convenția cadru a Consiliului European, decizia cadru a Uniunii Europene privind corupția în sectorul privat. Dacă avem responsabilități de sancționare în caz de detectare a cazurilor de corupție, mecanismul acesta nu este un ghișeu unic, nu are capacitatea și responsabilitatea de a impune sancțiuni în cazuri de nerespectare a regulilor UNCAC. Uh, Dar raportăm, uh, noi raportăm deficiențele și punctele uh, slabe și, după cum a spus doamna Recanatini, trebuie să fim im și implicați în mod similar și să ținem cont de competențele specifice și de responsabilitățile specifice ale agenției noastre. Trebuie să ne implicăm, să colaborăm cu autoritățile naționale pentru a rezolva problemele și neajunsurile uh, sistemelor afectate de corupție, fie că e vorba de sistemul judiciar sau că e vorba de probleme de implementare. Ce facem pentru a expune anumite probleme sau provocări legate de combaterea corupției? E foarte important, în primul rând, să uh, le facem publice. În acest context al uh, publicării, Noi prezentăm public rezumatele privind rapoartele pentru fiecare țară. Aceste rezumate includ informații privind neajunsurile, problemele și conțin și recomandări de acțiune pentru statele respective. Sigur că uh, această expunere trebuie să fie combinată și cu un nivel uh, de aplicare a măsurilor menite să rezolve problemele. Însă, aplicarea ține de competența autorităților naționale. Noi le stăm acestora la dispoziție pentru a rezolva aceste probleme. În ceea ce privește problemele ce țin de jurisdicțiile naționale ale statelor membre UE. După cum v-am spus, mecanismul nu produce un clasament. Deci, uh, pot, nu pot să vă spun uh, care țară e pe primul sau pe ultimul loc la politici anticorupție într-o anumită regiune sau pe un anumit continent. Însă, după uh, rapoartele de țară, noi prezentăm informații utile pe care le punem la dispoziția Comisiei dumneavoastră, dacă doriți, ca să vă faceți o idee despre aceste probleme și să vedeți uh, ce fel de asistență tehnică este necesară. V-aș da un exemplu specific și anume Serbia. Știu că ați ă, făcut o vizită în Serbia și noi vom merge acolo săptămâna viitoare. Ne bazăm pe complementaritatea acțiunilor dintre organizațiile internaționale. Știm că diferite organisme de monitorizare fac diferite rapoarte. Noi ținem cont de toate acestea în rapoartele noastre și uh, de asemenea, putem lucra împreună pentru a uh, găsi soluții. În cazul Serbiei, în cazul acestui exemplu, uh, trebuie să vedem cum putem să ajutăm autoritățile sârbe ca să combată corupția. De ce percepția este diferită? De ce unele state sunt percepute ca stând mai bine la capitolul măsuri anticorupție? Eu nu cred că ține de climă, nu cred că ține nici de cultură. După umila mea părere personală, este vorba de implementarea unor măsuri eficiente. Sunt de acord că este vorba de capacitatea anticorupție, de resursele anticorupție, dar aș vrea să mai adaug și un element important și anume un cadru instituțional funcțional care impune standarde de responsabilitate. și măsuri de sancționare în caz de neconformitate. Cum putem evalua nivelul de corupție? Care sunt chestiunile specifice care pot afecta nivelul de corupție în anumite state? E vorba de subiecte de care trebuie să ținem cont atunci când măsurăm și evaluăm corupția în anumite state. Poate fi vorba de voință politică, poate fi vorba de uh, Uh, existența unor instituții puternice, poate fi vorba de cadrul legal, de participarea societății civile, toate acestea sunt importante. Atunci când există probleme la aceste niveluri, există și variații ale modului în care instituțiile naționale se ocupă de corupție. Am constatat, de exemplu, că pot apărea probleme grave în identificarea corupției, mai ales în state unde voința politică, hotărârea politică nu este la uh, nivelul necesar. În ceea ce privește definiția corupției și exemplul Chinei, Aș dori să mă refer la principiile călăuzitoare ale mecanismului UNCAC. Unul din aceste principii este următorul. Atunci când se uh, evaluează eficiența măsurilor anticorupție într-un anumit stat, trebuie să se țină cont de nivelul de dezvoltare și de uh, diversitatea sistemelor uh, juridice, economice și politice. Uh, și de asemenea de diferențele culturale sau nu uh, ce țin de tradițiile juridice. Însă trebuie să se găsească un echilibru între această diversitate culturală și nevoia de a respecta standardele internaționale. De exemplu, un astfel de instrument cum este Convenția ONU Uh, de combatere a corupției. Cred că asta este tot. Uh, ca să vă dau doar câteva răspunsuri scurte. Grazie, c'era un osservator. Mulțumesc. S-a... Mai dorea să intervine doamna Matiu, vă rog. Je juste, euh, pour, euh, reparler à Madame Recanati, euh, Pentru ca să-i răspund doamnei Recanati, aș dori să vă vorbesc despre o misiune pe care am uh, a avut-o cu doamna Gomes în Afganistan acum 5 ani împreună cu Parlamentul European. O parte din deputați au fost în cadrul delegației UE Afganistan, iar eu veneam din partea COCOBU pentru a verifica folosirea fondurilor europene. Și trebuie să vă spun că am rămas destul de nemulțumită uh, pentru că unul din colegii afgani ne ceruse să venim tocmai pentru că exista o suspiciune de corupție, se știa foarte bine. De fapt, cine nu știe că există corupție în Afganistan și am auzit, am ascultat diversi actori uh, din cadrul politicii, uh, etc. și până la urmă am rămas nemulțumit de răspunsurile pe care le-am primit pentru că multe ONG-uri și mulți actori ne-au spus uh, și și Comisia Europeană, de altfel că oricum fondurile sunt colectate de către Banca Mondială și deci uh, există corupție pentru că totul este um, evaluat, totul este gestionat de către Banca Mondială. Deci vedeți că sunteți un actor important la fața locului și um, vreau să vă spun tocmai că intrați în discuție de foarte multe ori. Aveți o responsabilitate foarte mare în această funcție și morală în lupta împotriva corupției și aceasta și uh, pe, la fața locului și poate că ar trebui să, de, să faceți și o activitate după ce ați detectat corupția, deci post factum. Într-adevăr, detectați uh, donatorii, dar după aceea, în anumite țări, știu că, deși este dificil, ar fi util așa ceva. Nu zic că este ușor, dar câteodată trebuie de deci, să fiți mai severi și să închideți uh, plățile către aceste țări, de ce nu să folosim și această variantă eventual? Facil à faire, bon courage à vous, mais, mais euh, on, on, des Da, sigur că nu e ușor și vă urez succes, dar uh, anumiți uh, donatori practic vă folosesc imaginea ca pe un alibi. Președinte, am mai vrut să ia cuvântul și domnul Newton dar... Da, pe scurt vreau să mulțumesc uh, invitațiilor pentru răspunsuri care au fost uh, foarte utile și spun că am fost foarte impresionat de doamna de la Transparency International care, iată, ne-a dat un breaking news despre ce s-a întâmplat în altă comisie parlamentară. Eu am văzut știrea pe iPad, nu știu cum a făcut uh, domnia sa, dar m-a impresionat foarte mult și mulțumesc. Da, se num- da e vorba de Transparency International, cum a spus domnul T.I. Bun, doamna Recanatini are cuvântul. Da, mulțumesc. Foarte bună observația și îmi permite și mie să-mi amintesc de o, o notiță pe care o aveam eu aici și am uitat să vorbesc despre asta. Sigur, organizațiile donatoare trebuie să constituie un exemplu și și noi trebuie să fim un exemplu în modul în care ne gestionăm resursele și interacționăm cu guvernele pe care le cărora le furnizăm asistență. Eu totdeauna le spun colegilor mei că noi suntem funcționari internaționali, dar suntem funcționari publici și uh, ne-au fost încredințate uh, resurse publice și avem o răspundere în modul în care le utilizăm. Și, din nefericire, în trecut, pentru că eu sunt de 8 ani la Banca Mondială Uh, și am văzut uh, totuși că s-au schimbat lucrurile în 8 ani, uh, s-a schimbat modul de gândire, există un întreg departament care monitorizează modul în care se folosesc aceste resurse. Deci, dacă cineva are vreo obligație, fie că e de la o firmă privată, jurnaliști sau parlamentari, ca resursele sau cineva constată că resursele uh, care sunt gestionate de Banca Mondială nu sunt folosite așa cum se cuvine. Noi avem o echipă care face investigații și uh, am făcut asemenea investigații, am făcut și evaluarea rezultatelor investigațiilor uh, și am și aplicat sancțiuni. Și este o listă uh, care este făcută publică uh, cu toți cei implicați, la toate nivelurile fie public, fie privat. Și noi acționăm sever. Ce fac alte agenții? Vedem că dacă alte agenții nu sunt atât de severe ca noi, atunci merele stricate, ca să spun așa, vor încerca să se transfere și să se angajeze la acele organizații care nu sunt atât de severe decât noi. Dar acum noi avem un acord cu alte uh, bănci și cu alte organizații și e foarte important pentru că noi suntem cei care trebuie să fim responsabili și noi suntem trași la răspundere. După cum a spus colega de la Transparency International, primul lucru trebuie să fie voința, exemplul de sus în jos și angajamentul politic. Deci noi, și noi aparținem grupului celor care trebuie să susțină schimbarea și să dea exemplu. Fără asta și dacă noi nu respectăm standardele pe care încercăm noi să le aplicăm într-o țară, atunci e dificil să avem un dialog, într-adevăr, și să uh, susținem schimbarea într-o țară. Cred că e un lucru foarte important. Și avem o nouă politică la Banca Mondială de deschidere către orice fel de documente. E vorba de o nouă politică de transparență. Orice fel de documente ale noastre, strategii în parteneriat cu țările pe, cu care colaborăm, contracte și am încercat să schimbăm modul de funcționare al nostru de ajutor pentru dezvoltare. Acum noi spunem, iată, exact ceea ce facem, să spunem în coasta de Fildeș, uh, asta am convenit, asta am semnat cu guvernul respectiv, deci toată lumea poate vedea contractele respective, ce se va întreprinde, cu câți bani se vor investi și toată lumea ne poate și ajuta cu reacții. Deci rezultat, rezultatul înseamnă că uh, există o înțelegere mai bună și, de, de fapt, discuția e una mai largă. Sigur, nu, pro, corupția e una dintre probleme, dar scopul final e dezvoltarea. Și fără a rezolva problema corupției, nu vom avea nici creștere, nu vom avea nici dezvoltare și nu putem acționa de unii singuri. Și nici măcar nu mă refer doar la comunitatea de donatori, dar mă refer și la societatea civilă, la sectorul privat. Dacă nu se implică toată lumea, atunci nu putem avea succes și e important. Și datorită exemplului pe care îl dăm, țările ni se adresează și ne felicită în legătură cu modul, ne felicită pentru modul cum funcționăm, cum facem controlul și încearcă să ne aplice modelul în propriile lor țări. Deci avem o nouă politică, să avem o, o listă bazată pe anchete și investigații și rezultate uh, pentru fiecare țară în parte, ca toată lumea să știe. Iată, această firmă sau această persoană fizică nu a respectat cadrul legal. Și de aceea sunt supuși unei interdicții de 2 ani sau permanente. Și toată această, toate aceste liste sunt făcute publice și cetățenii sunt îndemnați să utilizeze acele informații. Dar bun, asta e o operație care dă rezultate pe termen mediu. Președinte, mulțumim. Doamna doctor și mulțumim tuturor oaspeților pentru că au acceptat invitația noastră și mai ales pentru că și-au pus la dispoziția noastră competențele și rezultatele activităților de zi de zi. De zi. Deci, mulțumim tuturor invitaților și facem o pauză și reluăm uh, la orele 15 cu alți uh, invitați care ne vor prezenta experiențele lor naționale în ce privește uh, anchete și combaterea eficientă a corupției. Deci ne revedem la orele 15.